Possiamo dare inizio? Dobbiamo... Haideți să începem. Ar trebui să ne grăbim puțin. Allora, faremo una piccola modifica dell'ordine dei voti. O mică modificare a ordinii voturilor. În așa fel încât să putem vota raportul Carona. Am primit deja uh, lista de vot finală. Deci vom vota mai întâi modificarea regulamentului 1698-2005 în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară în cazul anumitor state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți referitoare la stabilitatea lor financiară. Există deja un acord cu Consiliul pe marginea acestui subiect și va fi un raport legislativ final. Deci vom merge direct în plen cu acest raport pentru că există deja un acord la nivel de Consiliu. Cred că nu mai sunt multe de adăugat, am discutat deja de mai multe ori pe marginea acestui text. Am avut și un schimb de opinii cu directorul din partea DG Agri, domnul Marino, care a precizat toate punctele ce mai ridicau anumite controverse. Am aflat care este poziția diferitelor state membre, de aceea cred eu că nu trebuie să mai pierdem vremea și putem trece direct la lista de vot. În principiu nu e nevoie de votul electronic, deci aș dori să mulțumesc colegilor care au retras amendamentele tocmai pentru a permite o uh, adoptare rapidă, în același timp cu adoptarea documentului la nivel de Consiliu, deci putem vota acest nou text legislativ. Și dacă sunteți de acord, atunci trecem direct la vot și vom vota în bloc. Sunteți de acord să votăm în bloc? Foarte bine. Deci, votăm amendamentele așa cum au fost ele adoptate la Consiliu. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor și acum vom trece la propun, votul propunerii legislative. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Deci, iată, am terminat cu aceste demersuri administrative. Mulțumesc tuturor. Trecem acum la raportul Carona, în așa fel încât domnul Lavia și alți colegi să poată să meargă într o alt, într-o altă comisie unde și acolo se votează. Punctul 12 de pe ordinea de zi, evitarea risipei de alimente, strategii pentru creșterea eficienței lanțului alimentar din UE. Raportor este domnul Carona, Salvatore Carona. Dragi colegi, am adoptat un raport foarte important. E vorba de risipa de alimente și de strategiile pentru creșterea eficienței lanțului alimentar din Uniunea Europeană. Au fost prezentate 88 de amendamente, de că, a, iar raportorul a elaborat șase amendamente de compromis pentru a facilita votul și a, Comisia IMCO a prezentat un aviz patru par aliniate vor fi, se vor vota, în timp ce cele 12 aliniate, ce mai rămân? Domnul Agnew. Imediat ce am terminat, am să vă dau cuvântul. Deci 12 aliniate sunt acoperite de comisia noastră. 4 uh, aliniate vin din partea comisiei IMCO. Doamna Corața Bils este în, în, uh, în sală. Domnule președinte, vocea dumneavoastră este atât de, uh, de puternică încât nu reușesc să aud pe interpreți în căști și mă întreb dacă și nu cumva și alți colegi au exact aceeași problemă. Allora, daremo subito ai tehnici la posibilitatea di... Foarte bine, atunci o să rugăm pe tehnicieni să încerce să ajusteze volumul. Da, vă rog, cine dorește să intervină? Per un ringrațiament. Domnul Carona. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor și mai ales domnului Lavia, uh, pentru că foarte rapid comisia noastră a reușit să se ocupe în mod eficient de un raport deosebit de important în momentul de față, care este deosebit de important în uh, ochii opiniei publice. E vorba de un subiect care foarte multă vreme a fost uh, lăsat deoparte sau subestimat. Iar prin votul de astăzi și uh, prin votul ce va interveni ulterior în plen, cred că ajungem la un moment, la o etapă foarte importantă. De aceea doream să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor. Domnul președinte, mul- mulțumesc. Uh, aveți cu toții lista de vot în fața ochilor? Putem, deci, să începem votul. Foarte bine. Amendamentul 1. S-a deschis votul. Vot electronic. Se pare că avem un vot în plus din partea PPE. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul 2. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum, considerentul 4. S-a deschis votul. Considerentul 4. S-a închis votul. Se adoptă. Acum, considerentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul 7. S-a deschis votul. S-a deschis votul pentru considerentul 7. S-a închis votul la considerentul 7. Se adoptă. Considerentul 8. S-a deschis votul pentru considerentul 8. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul 10. S-a deschis votul pentru considerentul 10. S-a închis votul. Se adoptă. S-a deschis votul pentru considerentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și votăm acum 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 12 și 13 sunt identice. Ajunge la 14. S-a deschis votul pentru amendamentul 14. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Votăm acum 15. S-a deschis votul pentru amendamentul 15. S-a închis votul, se adoptă. Deschidem votul pentru amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Deschidem votul pentru amendamentul 17. S-a deschis votul. A votat toată lumea. La 17 s-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la 18. Doamna Nedelceva s-a deschis votul pentru 18. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votăm 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 20. 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum 21. S-a deschis votul pentru 21. 21. S-a închis votul pentru 21. Se adoptă. Acum, deschidem votul pentru 22. Mă S-a deschis votul. S-a închis votul. 22. Se adoptă. Ajungem la IMCO 5. Votăm acum avizul Comisiei IMCO 5. S-a deschis votul. S-a deschis votul, s-a închis votul. IMCO 5 se adoptă. Acum, votăm amendamentul 23. S-a deschis votul. Amendamentul 23. S-a închis votul. S-a închis votul, se adoptă. Trecem acum la 24. S-a deschis votul pentru 24. 24, a votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă 24. Trecem acum la 25. Amendamentul 25. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 26. S-a deschis votul pentru 26, s-a închis votul pentru 26, se adoptă. 27. S-a deschis votul pentru 27. Mă ghinez. S-a deschis votul. Se adoptă. Deschidem votul pentru 28. Becali, s-a deschis votul. 28, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la 29. Corața Bild. Deschid pentru 29. Deschid votul. 29. Pentru 29 s-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. 29 se respinge. Ajungem acum la amendamentul 30. Dantin. S-a deschis votul pentru 30. 30. 30. S-a închis votul. S-a închis votul și se respinge. Votăm acum 31. S-a deschis votul pentru 31. S-a deschis votul. Treizeci și unu. S-a închis votul pentru 31 și se respinge. 32. Votăm amendamentul 32. Domnul Tarabella, s-a deschis votul. S-a închis votul pentru 32. Se adoptă. Ajungem acum la amendamentul 33, domnul Niculescu. Nu mai puteți vota. S-a închis votul pentru 33. Se adoptă. Trecem acum la 34. 34. Și aș spune că și în acest caz 34 se adoptă. Și ajungem acum la IMCO 3. Votăm amendamentul Comisiei IMCO 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum ajungem la amendamentul de compromis numărul 1. Votăm amendamentul de compromis numărul 1. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Și ajungem acum la amendamentul 39. S-a deschis votul pentru 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Ajungem acum, se adoptă. Ajungem acum la amendamentul 40. Domnul Paxas. S-a închis votul pentru 40 și aș spune că se adoptă. Votăm acum amendamentul 41. Domnul Niculescu. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Ajungem acum la amendamentul 42. Vot pe părți. Prima parte. S-a deschis votul pentru prima parte a amendamentului 42. S-a deschis votul pentru prima parte, s-a închis votul, s-a închis votul și aș spune că este respins. Trecem acum la cea de-a doua parte a amendamentului 42. Atenție, partea a doua, amendamentul 42. Și văd că aici se profilează o majoritate. Cea de-a doua parte a amendamentului 42 se adoptă. Votăm acum amendamentul 43, doamna Corața Bild. A, nu, spune domnul președinte, se corectează pentru că a fost adoptat 42, atunci 43 nu se votează. Foarte bine, îmi cer scuze, spune domnul președinte. Atunci, deschidem votul pentru 45. S-a deschis votul pentru 45. S-a închis votul pentru 45. Și se respinge. Ajungem acum la 46. Amendamentul 46. S-a deschis votul. Aș spune că se adoptă. 46 și acum trecem la 47. Maner. S-a deschis votul pentru amendamentul 47. Maner. S-a închis votul. Se respinge. Acum votăm. Foarte bine. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, nu mă bucur că s-a respins, mă, mult, mă bucur că am reușit să votăm. Foarte bine, votăm amendamentul 48. 48, deschid votul. Închid votul pentru 48. Se adoptă. Acum, deschidem votul pentru 49. S-a deschis votul pentru 49. A votat toată lumea pentru 49. Se adoptă. Ajungem acum la amendamentul 51. Al doamnei McGuinness. S-a deschis votul. 51. S-a închis votul. Și 51 se adoptă. Trecem acum la 52. S-a deschis votul pentru 52. 52 s-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă. Acum 53. S-a deschis votul pentru 53. S-a închis votul pentru 53. Se adoptă. Ajungem acum la amendamentul de compromis numărul 2. Votăm amendamentul de compromis numărul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ajungem acum la Amendamentul 61, doamna Corața Bilț, a deschis votul pentru 61. Foarte bine, se adoptă, s-a închis votul. Și acum ajungem la amendamentul 62. S-a deschis votul pentru 62. Deschis votul pentru 62, s-a închis votul pentru 62, se adoptă. Foarte bine. Trecem acum la amendamentul 63. Domnul Niculescu s-a deschis votul. S-a închis votul pentru 63 și se adoptă. Votăm acum amendamentul 64. S-a deschis votul pentru 64. S-a închis 64. Se respinge. Trecem acum la 65. S-a deschis votul pentru 65. S-a închis votul pentru 65. Își spune că e aprobat. Este aprobat. Trecem acum la 66. Domnul Tarabela s-a deschis votul pentru 66. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul de compromis numărul 3. S-a deschis votul pentru amendamentul de compromis numărul 3. S-a închis votul pentru amendamentul de compromis numărul 3. Se adoptă. Votăm acum amendamentul Comisiei IMCO. IMCO 15. S-a deschis votul. Amendamentul IMCO 15. S-a închis votul. IMCO 15. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul de compromis numărul 4. S-a deschis votul pentru amendamentul de compromis numărul 4. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul de compromis, amendamentul numărul 76, domnul Tarabela. Amendamentul 76. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul de compromis numărul 5. Amendamentul de compromis numărul 5. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Votăm acum amendamentul din partea Comisiei IMCO, numărul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul 6 se adoptă. Votăm acum amendamentul 88. Domnul Paxas, s-a deschis votul pentru 88. Și se adoptă. Adesso, questi, che sono nuovi. Votiamo Attenzione alla lista di voto che cambia. Și acum a avut loc o schimbare pe lista de vot. Trecem, trecem acum la IMCO 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum, IMCO 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Este. Eh, eh, vorrei precisare cosa stiamo votando questi ultimi voti, perché la Commissione... Aș dori să spun că votăm acum de următoarele. Cei de la IMCO nu au fost de acord cu ordinea de voturi pe care o aveți în fața dumneavoastră și de aceea trebuie să avem grijă la numere, pentru că votăm doar acele numere care au fost adoptate în IMCO în această dimineață, așa că fiți foarte atenți la numere. Nu vă uitați la lista pe care o aveți în documente pentru că a fost schimbată în această dimineață. Și am votat IMCO 1 și IMCO 4 și acum vom vota următorul și anume IMCO 8. IMCO 8. S-a deschis votul pentru amendamentul IMCO 8. Atenție, s-a închis votul. IMCO 8 s-a închis votul. Se adoptă. Și acum trecem la IMCO 10. 10. Deci votăm IMCO 10. 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. IMCO 10 se, se adoptă. Trecem acum la IMCO 13. 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. IMCO 13. Se adoptă. Și votăm acum IMCO 17. S-a deschis votul pentru IMCO 17. A votat toată lumea, s-a închis votul pentru IMCO 17. Se adoptă. Și acum, ultimul amendament al Comisiei IMCO este IMCO 18. 1, 8. 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Adesso andiamo in, in, uh, in, in, in, in, in, in, in, in Adesso passiamo agli emendamenti della Commissione Ambiente. Și acum trecem mai departe, trecem la amendamentele din partea ENVI. Și începem cu NV4. S-a deschis votul la NV4. S-a închis votul. NV4 se adoptă. NV5. S-a deschis votul. S-a închis votul. NV5 s-a adoptat. Trecem acum la NV20. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Și trecem acum la NV32. S-a deschis votul la NV32. S-a închis votul la NV32. Și s-a adoptat. Acum Envi 33. S-a deschis votul. Envi 33. A votat toată lumea. Votăm. S-a închis votul nv 33. Se respinge. NV 50. S-a deschis votul la NV 50. S-a închis votul. NV50 s-a adoptat. NV57 A votat toată lumea la NV57. S-a închis votul. Și NV57 s-a adoptat. Trecem acum la NV70. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. NV88. Se deschide votul. S-a închis votul. NV88 s-a adoptat. Trecem acum la NV91 și ajungem astfel la finalul amendamentelor din partea Comisiei NV. 91 s-a deschis votul. S-a închis votul. Envi 91 s-a adoptat. Acum vom vota propunerea legislativă astfel modificată. S-a deschis votul. S-a deschis votul, s-a închis votul și s-a adoptat. Și cu asta am ajuns la final. Îl felicităm pe domnul Carona. Cred că acum colegii care trebuie să meargă să voteze în alte comisii pot să facă acest lucru. Bine, adesso torniamo indietro al punto numero 1. Și acum ne reîntoarcem la punctul 11 și anume lanțul de aprovizionare cu factor de producție agricolă. Raportor e domnul Jose Bove. Avem 229 de amendamente care au fost înmânate și 3 amendamente de compromis. Domnule Bove, aveți cuvântul. Îi mulțumesc, domnule, că, că vă mulțumesc că vă aflați aici. De, de declar... Nu am să fac declarații în cadrul acestei dezbateri. Au fost multe amendamente, deci mult, toată lumea e interesată de acest uh, subiect. Am ajuns la trei amendamente de compromis și cred că este un element pozitiv. Uh, pozițiile erau diferite și pentru a respecta uh, diversitatea amendamentelor vă uh, cer să votați în interesul general al agricultorilor, pentru că acest interes general al agricultorilor vrem să-l apărăm prin acest text pentru a face în așa fel încât costurile de producție să nu îi oblige să își abandoneze exploatațiile. Deci vă propun să votăm și vom analiza voturile după aceea. Vă mulțumesc. Jose, iniți... Mulțumesc, Jose, și acum începem ședința de vot. Voi încerca să merg cât mai repede posibil, vă rog să fiți atenți, sunt foarte multe voturi de făcut. Și începem cu amendamentul 89. McGuinness. S-a deschis votul pentru 89. S-a închis votul pentru 89. Se adoptă. Trecem acum la 90. Danelis. 90. 90. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ajungem acum la 92. Lion și ceilalți. S-a deschis votul pentru 92. S-a închis votul pentru 92. Se adoptă. 93. S-a deschis votul pentru 93. Lion și ceilalți. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 94. S-a deschis votul pentru 94. Nouăzeci și patru. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 95. S-a deschis votul pentru 95. S-a închis votul pentru 95 și se adoptă. 96. Nicholson. S-a deschis votul pentru 96. 96. S-a închis votul. Spiro, să ne spuneți cum să votăm. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 97. S-a deschis votul pentru 97. S-a închis 97. Aș spune că se respinge. Și se respinge. Trecem acum la 98. Vot pe părți. Prima parte. Prima parte 98. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul pentru prima parte 98. Se adoptă. Votăm acum cea de-a doua parte 98. S-a deschis votul pentru cea de-a doua parte. A doua parte. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la 99. S-a deschis votul pentru 99. S-a închis votul pentru 99. Se respinge. Trecem acum la amendamentul 100. S-a deschis votul pentru amendamentul 100. A votat toată lumea. S-a închis votul. 100 se respinge. Trecem acum la votul 101. S-a deschis votul pentru amendamentul 101. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul pentru 101 și se adoptă. Trecem acum la amendamentul 109, direct, pagina următoare. 109. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. Trecem acum la 110. S-a deschis votul pentru 110. 110. S-a închis votul pentru 110. Se adoptă. Trecem acum la compromisul 1. Compromisul 1. A votat toată lumea. Compromisul 1. Amendamentul de compromis 1 se adoptă. Ajungem acum la 117. Patrao Neveș. Votăm amendamentul 117. A votat toată lumea, s-a închis votul pentru 117, se adoptă. Acum 118, de Lange, s-a deschis votul. A votat toată lumea pentru 118, s-a închis votul. Se adoptă. Acum 119. Votăm 119. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 120. Votăm acum 120. S-a deschis votul. A votat toată lumea pentru 120. S-a închis votul, se adoptă. Trecem la 121. Daneli, s-a deschis votul pentru 121. A votat toată lumea. 121 se adoptă. Votăm acum 122. Lion și ceilalți. S-a deschis votul. S-a deschis votul, a votat toată lumea, 122. S-a închis votul, se adoptă. Acum 123. Mă iertați, spune domnul președinte, trecem direct la 126. S-a deschis votul pentru 126. 6. S-a deschis votul, s-a închis votul pentru 126, se respinge. Acum, 127. S-a deschis votul pentru 127. S-a închis votul pentru 127. Se adoptă. Trecem acum la 30? Sì. No, no, no, 130. Sí. 130. Jäger eh, de, de. Trecem atunci la 130. Iegle. S-a deschis votul. Iegle și des. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum 131. 131. S-a închis votul pentru 131. Se adoptă. 132. 132. S-a deschis votul la 132. S-a închis votul. Respins. Trecem acum la 133. S-a deschis votul la 133. S-a închis votul la 133. Respins și acesta. Trecem la 134. S-a deschis votul la 134. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 135. S-a deschis votul la 135. S-a închis votul. 135 s-a adoptat. Votăm acum 137. S-a deschis votul la 137. S-a închis votul. S-a, votat. Trecem la 138. McGuinness. S-a deschis votul. S-a închis votul la 138. Se adoptă. Trecem acum la 140. 140 s-a deschis votul. S-a deschis votul la 140, s-a închis votul, se adoptă. Trecem acum la 142, la VIA, s-a deschis votul, s-a închis votul, 142 se adoptă. Trecem acum la 143, Köstinger, s-a deschis votul, s-a închis votul, 143 se adoptă. Trecem la 145. S-a deschis votul la 145. A votat toată lumea. Gladfelder 145 se respinge. Trecem acum la 146. Fontana. S-a deschis votul la 146. S-a închis votul. 146 se respinge. Trecem la 147. S-a deschis votul la 147. S-a închis votul la 147. Aș spune că se adoptă. Acum votăm 148. Des și celălalt. S-a deschis votul la 148. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la 149. Danten. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum 150 a domnului Niculescu. S-a deschis votul la 150. 150 a votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. Îmi pare rău. Trecem la 151. S-a deschis votul la 151. Iegle. A votat toată lumea? Da? S-a închis votul, se adoptă 152. S-a deschis votul la 152. S-a închis votul la 152, în majoritate, la 152 se respinge. Trecem la 153. 153 a votat toată lumea, Glattenfelder se respinge. Acum trecem la 154. 154 s-a deschis votul la 154, a votat toată lumea. La el și celălalt s-a închis votul, se respinge. 155. De Lange, 155. A votat toată lumea la 155. S-a închis votul și se adoptă. Trecem acum la 157, Gladfelder. S-a deschis votul la 157. S-a închis votul la 157, se respinge. Și acum Votăm Danten 158. S-a deschis votul. S-a deschis votul, s-a închis votul la 158, se adoptă. Nu, se respinge. Trecem la 159. S-a deschis votul la 159. S-a închis votul. 159 se adoptă. Trecem acum la 162, Morvei. 162 s-a deschis votul, s-a închis votul, 162 respins. Amendamentul de compromis numărul 2. S-a deschis votul la compromisul numărul 2. S-a închis votul la compromisul 2. Se adoptă. Atunci dăm pagina și trecem la 100 la 175. Votăm la 175 de lan și ceilalți. S-a deschis votul. 175. S-a închis votul. se adoptă. Apoi, trecem la 177. S-a deschis votul la 177. S-a închis votul. 177 se adoptă. Acum trecem la 178. S-a închis votul la 178. Votăm. Acesta se adoptă. 178 s-a adoptat. S-a închis votul. Trecem la 179, Iegle. S-a deschis votul la 179. 179 cred că se adoptă. Să vedem, să închizi votul, da, se adoptă. Trecem acum la 180. S-a deschis votul la 180. S-a închis votul la 180. S-a închis votul și se adoptă. Trecem la 181. 181. Heranz Garcia și ceilalți. S-a deschis votul la 181. S-a închis votul la 181 și se adoptă. 182 Nicholson. S-a deschis votul la 182. 182, s-a închis votul. Cred că se respinge. Votăm acum 183. S-a deschis votul la 183. S-a închis votul. S-a închis votul la 183 și se adoptă. Votăm acum 188. S-a deschis votul la 188. S-a închis votul la 188 și aș spune că se respinge. Da, votăm 189. S-a deschis votul la 189, Danelis. S-a deschis votul. S-a închis votul la 189 și se respinge. Votăm 190, Reimers. 190. S-a deschis votul. S-a închis votul. 190. Se adoptă. Votăm 192. Becali. S-a deschis votul la 192, s-a închis votul. 192. Respins. Amendamentul de compromis 3. S-a deschis votul la amendamentul de compromis 3. Amendamentul de compromis 3 a votat toată lumea, se adoptă. Trecem pe cealaltă pagină și votăm 207. La domnului Niculescu. 207. S-a deschis votul la 207. S-a închis votul. Își spune respins. Da, se respinge. Trecem la 208. S-a deschis votul la 208. Danten. S-a închis votul. 208 respins. Trecem la 209. Paulson și ceilalți. S-a deschis votul la 209. S-a închis votul la 209. Majoritate se adoptă. 211 acum. A votat toată lumea? 211 se respinge. Votăm acum 212. S-a deschis votul la 212. S-a închis votul la 212. Se respinge. Votăm 214. S-a deschis votul la 214. S-a închis votul la 214 și se adoptă. Trecem acum la 216. Se, se deschide votul la 216. S-a închis votul la 216. Aș spune că se respinge. Trecem acum la 217. Smith. 217. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 219. 219. Meghines, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Îmi cer scuze. Ce vot ați anunțat acum, domnule președinte? La ce vot am ajuns acum? 219, spune președintele. Bine, mulțumesc. S-a deschis votul la 219. Stoianov Binev. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum votăm Luling 220. S-a deschis votul la amendamentul 220. Luling. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge și acesta. Trecem la 221. Heranz Garcia și ceilalți. S-a deschis votul la 221. Se adoptă. Și acum trecem la 222 Rubix. 222 Rubix. Se adoptă. Și acum trecem la 223 Brita. S-a deschis votul la 223. S-a închis votul la 223. Se adoptă. Trecem la 224 de lanj. S-a deschis votul la 224. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 225, s-a deschis votul la 225. Reimers se adoptă. S-a închis votul la 225, s-a adoptat. Trecem la 226, s-a deschis votul. 226. S-a închis votul la 226, se adoptă. Trecem la 227, Rubix. 227. S-a închis votul la 227 și se adoptă. La via 228. 228. S-a închis votul. Se adoptă și acesta. Trecem la 229. S-a deschis votul la 229. Fontana. S-a închis votul la 229 Fontana. Se adoptă. Apoi trecem la considerentul 8, Alves. Considerentul numărul 8. A votat toată lumea? Se adoptă. Considerentul 9, Köstinger. Se adoptă. Trecem la considerentul 10. Se deschide votul la considerentul 10. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Trecem la 11. Considerentul 11. A votat toată lumea. Considerentul 11 se respinge. Votăm acum considerentul 12, Lion și ceilalți. S-a închis votul și se adoptă. Considerentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Considerentul 13. Se adoptă. 14. S-a deschis votul. S-a închis votul la 14. Se adoptă. Considerentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Considerentul 15. Și se adoptă. Aperta. Considerentul 16. S-a deschis votul. Considerentul 16. Aprobat. Adoptat. Considerentul 17, deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. S-a deschis votul pentru considerentul 18. Votul s-a închis. Adoptat. Mergem acum la considerentul 19. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Considerentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Considerentul 20. Adoptat. Considerentul 21. Vot deschis. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Considerentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Considerentul 23 s-a deschis votul, s-a închis votul. Considerentul 23 adoptat. Considerentul 24 s-a deschis votul, s-a închis votul. Respins. Considerentul 25 s-a deschis votul. Köstlinger, votul, votul s-a închis. Respins. Ba nu, spune președintele, adoptat. Votăm acum considerentul 26. S-a deschis votul. Au votat toți. Considerentul 26. 27. Considerentul 28. Nicholson. S-a închis votul adoptat. Considerentul 29. Vot deschis, 29. Au votat toți. Considerentul 29. Au votat toți. S-a închis votul adoptat. Considerentul 30. Vot deschis. S-a închis votul. Adoptat. Considerentul 31, vot deschis pentru 31. S-a închis votul pentru considerentul 31. Adoptat. Considerentul 33, vot deschis. Votul s-a închis. Consilentul 33 este respins. Mergem acum la consilentul 34, vot deschis pentru 34, votul s-a închis. Adoptat. Mergem acum la consilentul 38. Vot deschis. Votul s-a închis. Uh, consilent respins. Considerentul 39 s-a deschis votul. Pentru 39 s-a respins, dar mai verificăm o dată. Da, considerentul 39 e respins. Considerentul 40, votul s-a deschis. S-a închis votul. Și considerentul 40 este și el respins pentru considerentul 41. Votul s-a deschis. Ați votat toți pentru 41. Adoptat. Mergem la 42. Köstinger. Vot deschis, s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. S-a închis. Deschidem votul pentru consiliul 43. S-a închis votul pentru 43. Adoptat. Consilentul 48. Daneli s-a deschis. Ba nu, spune președintele, ne întoarcem la 44, consilentul 44. S-a închis votul pentru 44. Mm, consilent respins, mergem la consilent 45, Nicolson s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la consilentul 50. Daneli s-a deschis votul pentru consilentul 50. Au votat toți? S-a închis votul? Respins. Considerentul 51 s-a deschis votul. Pentru 51. O clipă, spune președintele. Cinze își cere scuze președintele, 51 nu intre în uh, uh, discuție. Trecem la 52, considerentul 52, Nicholson. S-a închis votul pentru 52. Adoptat. Trecem la 53. S-a deschis votul pentru 53. S-a închis votul. Adoptat. 55. Danelli. S-a deschis votul pentru considerentul 55. S-a închis votul. Adoptat. Considerentul 57. Des și ceilalți. Des, s-a deschis votul. S-a închis votul. 57 este adoptat. 59 Alveș. S-a deschis votul. S-a deschis votul pentru 59. S-a închis votul pentru 59. Și acum trecem la 60, amendamentul 60, Morvai. S-a deschis votul, s-a închis votul, 60 a fost respins. 61, Köstinger, s-a deschis votul, s-a închis votul pentru 61. A, adoptat. Trecem acum la 62. S-a deschis votul pentru 62, Dantin. S-a închis votul. Adoptat. 63. Morvei. Votul s-a deschis, votul s-a închis. 63 este respins. Trecem acum la amendamentul șaizeci și Glatfelder, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins și acesta. Și acum îi dau cuvântul Mariei McGuinness, care a cerut cuvântul pentru un amendament oral. Mulțumesc, domnule președinte, pentru a asigura consistența în text. Eu propun să înlocuim crop rotation, aceste cuvinte, cu crop diversification. Mulțumesc. Este un amendament oral. Uh, există o po uh, poziții contrare? Uh, Jose Bove? Da, pe princi- în privința principiului nu mă opun unui amendament oral dacă acesta este conform cu textul compromisului. Deci, um, trebuie să vedeți dumneavoastră care e situația, dar cred că avem astăzi un compromis și dacă nu e o conformitate cu textul compromisului, atunci avem o problemă. Dacă nimeni nu se opune, mergem la un vot Uh, la vot pe uh, propunerea uh, doamnei McGuinness. Nu am înțeles, spune președintele. Uh, Jose, ești în favoarea sau împotriva amendamentului? Sunt în favoarea amendamentului dacă rămânem în interiorul textului compromisului 2 dacă rămânem cu acest text al compromisului 2. Altfel e stupid pentru că suntem pe cale să schimbăm ceea ce se, se află acum în interiorul textului compromisului 2. putem să votăm. Nu văd interesul să votăm ceva. Doamna McGuinness trebuie să spună dacă ceea ce propune rămâne în conformitate cu Uh, rămâne în cadrul compromisului 2. Mulțumesc, Jose. Cuvântul are doamna McGuinness. Doar pentru a-l asigura pe domnul Bove, eu rămân la acest compromis numărul 2, la textul care apare acolo. Mulțumesc. Bun. Deci, rămânem în cadrul compromisului 2 și dacă nu mai apar obiecții, nu mai există alte obiecții, atunci trecem la uh, votul pe uh, amendamentul oral. Votul a fost deschis. Votul s-a închis și a fost adoptat. Mergem mai departe la la amendamentul 73, Reimers. S-a deschis votul. S-a închis pentru, votul pentru 73. A fost respins. Mergem acum să votăm. 74. S-a deschis votul pentru 74. S-a închis votul pentru 74. Adoptat. Votăm acum pentru. Mergem acum să votăm 75. Votul s-a deschis. Pentru 75 votul s-a închis. Respins. Votăm acum mm, votul pentru 76, deci și ceilalți, votul s-a închis, adoptat. Votăm acum amendamentul 79. Votul este deschis. Votul s-a închis. Adoptat. Votăm acum amendamentul 80. Votul e deschis. Votul s-a închis pentru 80. Respins. Trecem acum la amendamentul 82. McGuinness, votul este deschis. Mm, votul s-a închis pentru 82. Adoptat. 80, 87. 87 Votul este deschis pentru 87, Köstinger. Votul s-a închis. Adoptat. Mm, și acum trecem la amendamentul 1, Nicholson adoptat. 2, mm, deci s-a deschis votul pentru numărul 2. S-a închis votul. A adoptat. Pentru numărul 3 acum, votul s-a deschis. Pentru numărul 3 s-a închis votul. Pentru numărul 3 a adoptat și acesta. Numărul 4 s-a închis. S-a deschis votul pentru numărul 4. S-a închis votul. Adoptat. Numărul 5 acum. S-a deschis votul pentru 5. S-a închis votul pentru 5. A adoptat. Și pentru numărul 6. Morvei. Da. A adoptat. Și acum trecem la votul textului rezoluției BOVE, așa cum a fost ea amendată. și care este definitiv adoptată. Bun. Felicitări domnului Bove. Am, și acum am uh, terminat cu punctul 11. Punctul 12 a fost deja uh, atins, a fost tratat. Îi informez pe colegi că am discutat de mai multe ori despre um, utilizarea cuștilor nembunătățite pentru găinile ouătoare, uh, care vor fi interzise începând cu 1 ianuarie 2012 și a depus uh, un uh, proiect de text pentru întrebări orale pentru comisie. Dacă vreți, putem trece la dezbaterea acestui text care dar sigur că aveți posibilitatea să și interveniți. De apare nu există nicio cerere de luare de cuvânt. Prin urmare, uh, aceste întrebări orale uh, vor fi uh, introduse pe ordinea de zi a sesiunii din decembrie. Și acum trecem la punctul 14, informare din partea Comisiei cu privire la situația pieței zahărului. Grupul PPE a depus o cerere în acest sens și Comisia ne va prezenta astăzi uh, care este situația pe piața zahărului și ne va vorbi de consecințele uh, eliminării cotelor, așa cum a fost propuse de um, comisie și acum îi dau cuvântul uh, domnului director din partea comisiei, vă rog. Thank you very much, Mr. President. Um, let me um, first... Um... Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie mai întâi să amintesc Parlamentului că, într-adevăr, da, a existat o reformă care a fost hotărâtă în 2005-2006 și am avut deci o primă implementare a acestei reforme în 2006-2007 și principiile de bază ale acestei uh, reforme era că Um, producția noastră va deveni la, până la un nivel de 85% o producție internă și pentru restul trebuia să importăm. Nu știu dacă vă amintiți, a trebuit să facem această reformă bazându-ne pe angajamentele noastre e, uh, legate de importurile e, uh, de zahăr din, exter- din exterior. Acestea erau principiile de bază. Ceea ce înseamnă că în ceea ce privește cotele de zahăr avem o producție internă în jur de 40 de milioane de tone, însă consumul în intern este de 60,5 milioane. Deci restul trebuie să fie compensat prin importuri. În ceea ce privește cotele, mai există și acest fenomen, și anume o producție care se află în afara cotelor. Uh, producție care uh, există și aceste, această producție poate fi utilizată în scopuri industriale, în industria chimică, pentru producerea etanolului, poate fi utilizată pentru export, dar atunci e vorba de 1,3 milioane de tone care sunt aprobate în cadrul OMC, iar restul ce rămâne în afara cotelor de zahăr poate fi uh, utilizat în anul următor. Acum, dacă să mă refer la situația de pe piață, domnule președinte, există întotdeauna o legătură între situația de anul acesta și situația de anul trecut. Și dacă îmi permiteți, aș dori mai întâi să vă prezint uh, situația din 2010 și situația din 2011. Aici suntem confruntați cu o situație destul de dificilă. Piețe, pre, prețurile sunt uh, ridicate, prețul zahărului a fost mai ridicat în exterior decât în piața internă, lucru care nu s-a văzut niciodată până acum și um, n-am văzut până acum să existe vreodată o diferență între piețul în piața internă și piața externă. Și faptul că noi compensăm uh, prin 2,8 milioane de tone care sunt în afara zahărului și avem un import de 2,8 milioane de tone, acest lucru arată în mod clar faptul că ne vom confrunta cu o lipsă, cu o insuficiență de zahăr pe piața internă și atunci Comisia, pe baza acestei analize și plecând de la ideea că nu trebuie să fie uh, uh, să existe probleme pe piața internă, a luat o decizie dar care sunt uh, obiectivele noastre în momentul în care încercăm să gestionăm situația de pe piață? Este ca și anul trecut. Anul trecut am avut un stoc, o rezervă de 1,8-1,9 milioane de tone, în așa fel încât să ne putem asigura că avem suficientă fluiditate uh, pe piața zahărului. Iar pentru a atinge acest obiectiv am luat deci o decizie și anume să autorizăm importul uh, a unor cantități de zahăr suplimentare 5,9 ton, 500 de mii de tone de zahăr, dar în plus de aceasta am hotărât să utilizăm o parte din zahărul care se află în afara cotelor și să fie introdus în sistemul de cote. Prin aceste măsuri, prin căutarea acestui echilibru între situația zahărului intern și importurile de zahăr, sperăm să ajungem la un echilibru și anume rezultatul final să fie de 1,9 milioane de tone. Acum, pentru a mă referi la situația de pe piață din 2011. Um, ați observat probabil că a existat o insuficiență de zahăr pe piață și nu numai în piața internă, ci peste tot. Și am explicat uh, producătorilor că exista posibilitatea să sporească producțiile. Am, uh, am uh, explicat acest lucru înainte de uh, începerea anului și acest lucru a dus la o creștere de 3% a suprafețelor cultivate cu sfeclă. Având în vedere aceste măsuri, anul acesta ne așteptăm la recolte foarte bune la rezultate foarte bune și, după cum știți, cotele de zahăr sunt îndeplinite, dar cantitatea care se află în afara cotelor sperăm un supliment de 5 milioane de tone. Anul trecut am avut un supliment de 2,8 milioane de tone, ceea ce a reprezentat o creștere substanțială. Însă, din nou, dacă nu luăm niciun fel de măsuri, atunci am putea spera la sfârșitul anului să avem o rezervă de 1,2 milioane de tone. Și uh, poate că ar fi bine să luăm măsuri încă de pe acum, în așa fel încât să fim siguri că vom ajunge la 1,9 milioane de tone de rezervă. Și sperăm, avem impresia că putem face același lucru cum am făcut-o și anul trecut, și anume să autorizăm acele 400 de mii de tone de zahăr care se află în afara cotelor să fie preschimbate în tone de zahăr din sistemul de cote. Și astfel, să avem posibilitatea eventual să importăm tone suplimentare. într-un sistem de licitație. Ceea ce înseamnă că avem la dispoziția noastră două posibilități uh, în așa fel încât să avem zahăr suplimentar pe piața internă. Și ne vom uh, confrunta din nou probabil cu această etapă de luare de decizie la începutul anului viitor pentru a vedea cum anume putem constitui această rezervă de 1,9 milioane de tone de zahăr necesare pentru piața internă. Uh, deci, după cum vedeți, domnule președinte, am luat anumite măsuri anul trecut tocmai pentru a reechilibra piața și anul acesta suntem pe punctul de a face exact același lucru, tocmai pentru a ne asigura că există suficient de zahăr pe piața internă. Mă voi opri aici, domnule președinte. Molto bene, grazie direttore Veslainen. Adesso apriamo il dibattito. Mulțumim foarte mult, domnule director. Acum putem să trecem la dezbatere. Avem deja o listă cu vorbitori. Domnul Garcia. Bună. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte bine faptul că de la comisie domnul director a venit și ne-a transmis un mesaj atât de optimist. Problema e că ne-am păcălit anul trecut și ne păcălim și acum. Uh, există o amenințare și anume că um, aceste cote de zahăr vor fi eliminate în 2015 și știm că aceste cote au fost reduse pentru țări precum Portugalia și Spania ca urmare a ultimei reforme o reducere de 50% în Spania și avem în Europa o producție deficitară, de aceea trebuie să importăm zahăr. Și Comisia Europeană s-a încăpățânat să ne uh, prezinte această reformă ca fiind absolut necesară și uh, Um, a cerut să existe o reducere a cotelor. Însă acum eu mă întreb, care e logica? Care e sensul? Uh, ce, de ce să fi redus acele cote de zahăr, acum să le înlăturăm, dacă în Europa producția este deficitară? Nu înțeleg. Uh, eu înțeleg, de fapt, ca să vă spun adevărul, înțeleg ce se întâmplă, însă nu sunt de acord. Nu sunt absolut de acord. Eu cred că țările producătoare trebuie să-și mențină aceste cote cel puțin până în 2020, în așa fel încât să fim siguri că va exista, vor exista șanse reale pentru producția europeană să continue activitatea lor. Trebuie să facem un efort, un efort important pentru a ne adapta schimbărilor constante care intervin pe piață și schimbărilor care intervin uh, ca cerințe din partea Comisiei Europene. De aceea noi în politica agricolă comună trebuie să avem o atitudine diferită de cea a Comisiei și să menținem aceste cote făcute până în 2020. Mulțumesc! Grazie, Vance. George Lyon, poi al... George Lyon și apoi Albertes. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această prezentare. Am două întrebări. Prima dintre ele. Poate ați putea să încercați să ne explicați de ce cunoaștem această creștere foarte mare a prețului global la zahăr. Vorbim despre o cerere mai mare din Orientul îndepărtat sau car? De ce se întâmplă acest lucru? Cât despre viitor, ce vă gândiți că ar trebui să faceți? Cum credeți că va, evolua, va evolua prețul în viitor? Apoi, unul din importatorii de, sfec, de trestie de zahăr ne-a spus că e foarte îngrijorat că acum țările AKP uh, Vorbesc de, acest, vorbesc de niște cote de import pentru Uniunea Europeană. Întrebarea mea următoare. Ați putea să ne explicați de ce aceste țări nu pot să se folosească de această posibilitate? Cum credeți că putem depăși această situație, să se că aceste țări să poată să se folosească de aceste cote? Se pare că situația este una destul de gravă. E o amenințare pentru că se înregistrează pierderi foarte mari în aceste fabrici. Acum are cuvântul domnul Albertes. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu pentru informațiile pe care le-am primit astăzi. Pot să-mi amintesc foarte bine de colegii fran- un coleg francez de la Socialdemocrați și ce ne-a spus acesta. Eu sunt raportor din umbră pentru grupul meu politic am discutat și cu ceilalți raportori din umbră și am vorbit următoarele. Încă din 2005 Comisia ne-a spus că va merge cu reforma înainte. Ne așteptam ca prețurile să scadă. Încă Parlamentul nu se afla în procedura de codecizie. Dacă lucrurile s-ar fi întâmplat așa, atunci deficitul ar fi fost unul mult mai mare și probabil că prețurile ar fi crescut și mai mult în Europa. Comisia vine acum din nou cu o propunere care trebuie să îmbunătățească reforma începută în 2005 în ceea ce privește zahărul. După părerea mea, toate problemele se întorc la următorul fapt. Țările ACP, care livrează mai mult în Europa, nu ar trebui să mai poată să livreze, pentru că de aceea cresc prețurile și de aceea e și aici această problemă, că există acum un deficit pe piață faptul că nu există destul zahăr, ne duce la faptul că situația de acum este ne duce la faptul că e nevoie de o reformă în acest domeniu. Da, Comisia a făcut deja câțiva pași importanți și dacă va continua cu reformele, atunci va fi destul zahăr în Europa. Situația de acum însă trebuie să se încheie. Da, Parlamentul a luat niște hotărâri bune, da, cu 90% de procente am sprijinit faptul că piața de, că trebuie să se prelungească situația pe piața de zahăr până în anul 2020. Acum comisia se află undeva la, pe un drum de mijloc. Mulțumim, Albert. Domnul Oisling are cuvântul. Da, pot să fiu de acord cu cele spuse de colegii mei, dar trebuie să ne amintim de situația istorică. La început nu puteam să creștem producția la nivel european în Europa. Acum îi încurajăm pe aceia că, pe cărora le spuneam să nu mai producă zahăr în Europa. Acum vorbim despre o creștere a producției. Vorbim de cote care intervin aici. Discuția e puțin absurdă. Dar cred că la majoritatea punctelor avem aceeași părere. Am spus că nu avem destul zahăr în Europa. Dorim ca piața noastră să fie acoperită în procent de 80% cu zahăr european. Acum ne întrebăm cum să mergem mai departe. Trebuie să ne gândim de ce Comisia s-a opus deciziei Parlamentului și dorește încă această eliminare a cotelor. Ce crede Comisia că se va întâmpla pe piață în viitor? Credeți că în continuare, în viitor, importurile vor fi atât de ieftine încât să existe o cantitate suficientă de zahăr pe piață? Care credeți că e cea mai mare problemă? Taxele vamale? Putem să fim mai flexibili în ceea ce privește aceste taxe vamale? Și probabil că ar trebui ca acest sistem de cote să fie mai flexibil, cotele se poate fi, cres- să poată fi crescute astfel încât să se ajusteze pieței. Mulțumim, are cuvântul domnul Rubic. Da, pe reformă, Mulțumesc, ce fel de reformă este aceasta? Pe timpul implementării am văzut că am avut de-a face cu probleme, am avut dificultăți. Am văzut că nu putem avea la dispoziție atât uh, zahăr decât avem nevoie. Deși în Europa se crește sfecle și putem produce destul zahăr. Acum spunem că Europa a devenit un importator în loc să fie un exportator de zahăr. Acest lucru nu e logic. Noi am dezvoltat un sistem în sectorul zahărului și l-am și reformat pe acesta. Am o întrebare. Oare am înțeles corect? Ce s-a întâmplat acum? Zahărul din afara cotelor va fi acum transferat și va fi zahăr care se încadrează în cote. Înseamnă acest lucru că fermierii din Letonia care doresc uh, să aibă din nou o producție de specle de zahăr, aceștia pot atunci să obțină cote, chiar dacă nu, acestea nu există în prezent. Grazie Rubix, Michel Danten, poi Rodust. Michel Dantin. Eu aș dori o explicație din partea Comisiei. În textele anterioare s-a propus uh, un final al sistemului în 2016. În propunerea de reformă apare 2015, fără niciun fel de concertare prealabilă, fără nicio discuție referitoare la acest subiect și aș vrea o explicație de ce trecem așa brusc de la 2016 la 2015. Uh, nu vreau să uh, ajungem la un raționament machiavelic. Ajungem uh, să ni se exprime astăzi că trebuie să se pună capăt sistemului în 2015 în, pentru că producția noastră este prea slabă. Nu putem să urmăm un astfel de raționament. Mulțumesc, Michel. Doamna Ulrike Rodust, mulțumesc, domnule președinte. Mă voi face acum foarte neplăcută, pentru că am o problemă de principiu. În noua reformă, PAC spunem, ne dorim să nu mai existe cote la lapte, însă când vorbim despre zahăr, dorim să menținem aceste cote. Eu nu pot să înțeleg acest lucru. Vorbesc în numele, grup, numele grupului meu politic și voi spune foarte clar că dacă vorbim despre eliminarea cotelor, atunci majoritatea celor de aici spun că da, trebuie să fie eliminate. Eu nu cred chiar că lucrurile stau chiar așa. Însă, dacă ne dorim să facem acest lucru, atunci trebuie neapărat să ne gândim de ce în cazul zahărului dorim menținerea acestor cote. Consumul de zahăr a fost stabil în ultimul an. Zahărul s-a apropiat de prețurile mondiale, însă și în cazul laptelui avem același argument. Și în cazul laptelui ne dorim ca acest preț să fie conform prețului mondial. Acum trebuie să ne gândim foarte clar ce fel de cote dorim. Dor- ni le dorim aceste cote sau nu. Și până acum nimeni nu mi-a putut, nu m-au putut să-mi explice foarte clar. Eu aș dori să știu încotro ne îndreptăm. Am fost de acord și cu Albert Des când vorbea de eliminarea până în, 2000, în anul 2020. Însă nu știam exact uh, care vor fi consecințele când vorbeam despre lapte, de exemplu cred că în această comisie trebuie să primim mai multe explicații. Nu putem să spunem, ba ne dorim să le eliminăm, ba nu ne dorim să eliminăm aceste cote. E clar că nu știm bine ceea ce ne dorim. Mulțumesc! Grazie, Ulrich! Mulțumesc și acum doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Și aș dori să mulțumesc și reprezentantului Comisiei pentru prezentare. Aș dori să întreb ceva referitor la... Nu m-aș referi la cantități, ci mai degrabă la calitate, pentru că am înțeles că uh, calitatea zahărului european este una foarte bună și poate că am putea avea câteva observații din partea mm, reprezentantului Comisiei pe această temă. Apoi voi susține cele spuse de colegii din... Uh, Uh, care au luat cuvântul anterior în ceea ce privește industria. Uh, știm că um, Știm că există o rotație a culturilor și că această rotație este deosebit de importantă pentru a uh, putea asigura viitorul sectorului uh, de zahăr. Poate Comisia ar putea să facă comentarii pe această temă. Și Uh, știu că statele membre ar putea să producă zahăr pentru a acoperi nevoile în intern pe viitor. Mulțumesc, spune domnul președinte, doamna Brita Rimes și apoi domnul Iar. Yeah. Um, was mir auffällt... Da. Da, discutăm despre zahăr în general. Însă, ar trebui să știm că există niște diferențe. Uh, Zahărul de sfeclă are alte calități față de zahărul obținut din trestea de zahăr. Și noi acum punem totul la oaltă. Nu, așa ceva nu funcționează. Avem o cerere prea puțină, mai ales când vorbim despre zahăr de calitate superioară. Așa că consumatorii de zahăr nici măcar nu pot să epuizeze uh, posibilitățile care există pe piață. Vedem că în Germania se cumpără masiv zahăr din Polonia. Vorbim acum doar despre o reacțiune. Comisia ne spune despre aceste sisteme reglementate, dar care nu sunt foarte stricte. Acestea nu sunt aliniate pieței. Eu sunt pentru eliminarea cotelor. Eu doresc să le eliminăm. Pentru că de câte ori începem să influențăm cu politica piața, vedem că lucrurile nu sunt pozitive. Nu funcționează. Îmi este foarte clar ce potențial au uh, producătorii de sfecle de zahăr. Dacă zahărul alb nu poate fi folosit în totalitate pentru că există anumite limite, atunci acest lucru nu poate fi bun pentru piața de zahăr. Mai trebuie să recunoaștem și că obiceiurile alimentare din lume sunt în schimbare. Trebuie să ținem cont și de acest fapt. În acele țări în care standardul de viață crește, ei bine, și obișnuințele alimentare se adaptează, așa că se consumă mai puține produse cu un conținut mare de zahăr. Pentru a schimba asemenea tendințe e nevoie de o muncă de, con- de convingere. Eu sunt, așa cum spuneam, pentru eliminarea cotelor, cred că e neapărat nevoie ca acestea să fie eliminate. Faptul că pe unii șochează să efectuarea acestui lucru până în 2015, însă e clar că e nevoie de această eliminare a, cont, a cotelor, pentru că lucrurile nu mai funcționează ca până acum. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, o părere personală, apoi una politică și apoi o scurtă întrebare. Părerea mea. În estul Germaniei am avut de la început probleme cu aceste cote, fie că vorbim despre cote pentru zahăr sau cote în alte domenii. Această structură este cimentată în socialism. Vorbim despre un plan economic stabilit. Dacă îi întrebăm pe fermierii noștri dacă cotele au fost împărțite așa cum trebuie, ne vor spune nu. Vorbim de niște probleme regionale, niște probleme specifice. Așa că noi ne dorim această eliminare a cotelor. Am auzit cele spuse de doamna Rodust. Da, de obicei suntem împotriva acestor sisteme de cote. Dar, cu toate acestea, ne amintim că ne doream să eliminăm cotele la lapte, am făcut acest lucru, ne doream să ajungem la un sfârșit lin, însă trebuie să fim sinceri, nu am ajuns unde ne doream. Lucrurile au fost într-adevăr dificile. Așa că și în cazul zahărului ar trebui să fim foarte atenți. Nu putem să zicem că se eliminează cotelor și se elimină cotele și nimeni nu observă. Nu ne dorim încă o aterizare forțată ca în cazul laptelui și în cazul zahărului. Apoi, să trecem la prognoza prețurilor. Cât de, siguri, cât de sigure, cât de stabile sunt aceste prețuri? Vorbim despre o fază de prețuri înalte. Putem dezbate foarte bine despre cote. Dar, după ce luăm o hotărâre, se poate întâmpla contrarul și atunci avem probleme. Cât spațiu de manevră avem în sistem în cadrul acestor cote, astfel încât să reglementăm producția? Să vedem de ce e nevoie astfel încât să fie eliminată fără probleme cotele în cazul zahărului în Europa. E nevoie de niște măsuri care să sporească credibilitatea noastră. Agricultura are nevoie de ele, fermierii noștri au nevoie de ele. Trebuie să vedem ce se va întâmpla dacă se face această schimbare în sistem. Când putem spune că putem fără pericol să eliminăm aceste cote, atunci da, ne vom afla într-o situație în care fiecare are de câștigat. Însă, cu toții trebuie să recunoaștem că suntem pe un drum în care trebuie până la urmă să eliminăm aceste cote. Grazie, onorevole Iar. Marta Rabella. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea totuși să nu întoarcem prea repede spatele unei politici de regularizare a piețelor. Fără reguli, piețele nu merg. Cred că uh, încă și astăzi Comisia apără un uh, principiu ultraliberal, dar uh, trebuie, în mod evident, avem nevoie de o politică de regularizare uh, mai flexibilă, care să răspundă Mm, piețelor să se adapteze mai, uh, cu mai multă flexibilitate piețelor uh, în funcție de criză, de ieșirile din criză. Aș vrea să reamintesc ca principiu general că uh, reforma din 2000 urma să facă să dis dispară uh, produsele din zonele mai puțin productive și să păstreze zonele mai productive, uh, un fel de politica bananei uh, în um, Europa cu după aceea însă ne-am dat seama că uh, uh, ne aveam de-a face cu, cu producătorii, cu industria. De ce industria a primit indemnizații ca să se restructureze? Ce a însemnat asta? A închis uh, fabricile de zahăr și chiar a delocalizat pe alte continente, iar în momentul de față trebuie să îi importăm zahăr. Um, deci, în clar, trebuie să ne gândim la o politică de regularizare, de reglementare, uh, cu flexibilități care să-i permită să răspundă uh, cererilor pieței. E adevărat pentru agricultură, dar și pentru industrie. Planeta întreagă pledează pentru deschiderea piețelor China, India, Statele Unite, Europa, numai că doar noi ne deschidem către toți și ne uh, uh, distrugem practic tot ceea ce avem. E adevărat pentru agricultură, pentru uh, industria grea, ceilalți însă nu fac același lucru. Și uh, în Comisia IMCO am să mă ocup de uh, acest lucru. Uh, în momentul în care noi vrem producătorii noștri ies pe uh, piețele exterioare, lor li se închid porțile. Deci trebuie să ne gândim la viitorul producătorilor noștri și trebuie să fim mai uh, proactivi, să, să acționăm cu mai multă flexibilitate, pentru că eu nu resping cotele, uh, mă gândesc chiar și la sectorul laptelui, poate că uh, ar trebui să uh, ne, ne uităm să, cum anume să producem mai mult. Uh, criza uh, am dat de ea în 2009, atunci când am anunțat eliminarea cotelor până în 2015. Am văzut ce efect a avut. Uh, prețul a scăzut la mai puțin de jumătate la mai mult de jumătate și e nevoie de o piață reglementată, după cum ați înțeles. Mulțumesc, Marc. Încă o clipă pentru domnul Oslin, care a cerut cuvântul. Eh, Îmi cer scuze, această discuție legată de cote e foarte interesantă. Sunt cei care sunt pentru eliminare, eh, eliminarea cotelor la zahăr, ceilalți sunt împotriva acestei eliminări însă cred că trebuie să facem anumite diferențe. Ne amintim și de discuția legate de vin. Și doamna Reimers a fost foarte clară, da, ne dorim să se reglementeze tot, însă trebuie să facem diferențe. Când vorbim de gestiunea cotelor, să vedem dacă există alternative. Însă eu aș avea o întrebare. Comisia ne-a vorbit despre ștevie, aceasta este permisă acum în industrie, va juca un rol foarte important și vreau să știu ce efect va avea folosirea șteviei asupra pieței zahărului. Thank you. Uh, I'd just like to ask Mairead McGinn a președinte. vrea să cer colegilor din Letonia și doamnei McGuinness un lucru. Da, ați dori să aveți din nou producția de zahăr în țările dumneavoastră, dar ce se întâmplă cu infrastructurile? Pentru că în momentul în care s-a pus capăt producției, s-au închis infrastructurile. Și atunci nu e vorba doar de, de, de uh, producători. Ei trebuie să știe în mod clar că în momentul în care vor lua decizia să relanseze producția de zahăr, să existe și investițiile necesare. Și acum o întrebare către Comisie. Aș dori să știu, ați făcut eventual o evaluare de impact a ceea ce se întâmplă în momentul de față, pentru că zahărul s-a confruntat cu variații de preț extrem de mari uh, și nu numai în țările membre, dar dacă vă uitați numai la anul trecut, uh, s-a pierdut o treime din uh, producția de zahăr din cauza condițiilor meteorologice și uh, s-a ajuns la o producție de doar 16 tone pe uh, hectar. Atunci, uh, ce facem? Vedeți că situația e dramatică. Și întrebarea este următoarea. Dacă eliminăm cotele și spunem în felul următor, da, ok, e o piață liberă, atunci aproape cu siguranță Uh, producția se va afla în regiunile unde uh, uh, vremea permite cu siguranță această producție, spre exemplu nordul Franței sau așa mai departe, în astfel de regiuni. Dar v-ați uita mai departe decât această, această posibilitate? Ce s-ar întâmpla concret? Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte, vă mulțumesc tuturor. Și acum am să dau cuvântul domnului director Verstailen Uh, bineînțeles, ați luat cunoștință de îngrijorările exprimate de către colegi și înainte de a pune capăt tuturor instrumentelor care ne permit o gestiune a pieței zahărului, haideți să încercăm să construim mai întâi o rețea de protecție care să fie uh, solidă, cu instrumente de gestiune în caz de criză, fără de care ne vom afla într-o situație în care am face niște alegeri pe care le vom regreta ulterior. Vă rog, domnule director, aveți cuvântul. Thank you, Mr. President. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund la întrebările care mi-au fost adresate. Voi începe cu doamna Garcia. Dumnea ei regretă faptul că ne aflăm într-o situație deficitară pe piața internă. Țin să-i reamintesc dumneaei că, așa cum am, fost, am spus în introducerea mea, acesta e rezultatul deciziilor politice luate în 2005-2006, ce e foarte important în acest context. Avem niște angajamente internaționale. Există acorduri internaționale. Ne-am uh, deschis granițele pentru importul de zahăr. Trebuie să ținem cont de acest element. S-a vorbit despre dacă intervin aici cotele, nu în acest exemplu, nu vorbim despre cote, însă avem niște clauze de salvgardare pe care, în care ni se spune că nu se poate trece de uh, o sumă de 2,8 milioane de tone. Trebuie să avem un sistem care să țină cont de importuri, așa cum am spus și mai devreme. Apoi, mi-a fost adresată o întrebare legată de prețul de pe piața globală internă. Am avut aceste discuții legate de reformă, iar prețul nostru intern a fost scăzut. Aceeași, același raționament s-a folosit și în celelalte sectoare pentru a ne adapta prețului mondial. Vorbim de o sumă de un pic mai mult de 400 de euro pe tonă. Ce s-a întâmplat? În anii următori s-a ajuns la o convergență între prețul intern, prețurile interne și prețurile externe. Acest lucru s-a întâmplat și, mulți, și din cauza disponibilității și, așa cum v-am spus, am văzut o situație pe care nu, ne-o, nu, la care nu mă așteptam și anume prețul extern era peste prețul nostru. În acest moment, în acest an, vorbim de o recoltă record, așa că prețurile se află din nou în scădere. Și atunci observăm că diferența între prețul intern și extern este și ea crescută puțin. Însă trebuie să spun că prețul nostru intern ține cont de acești factori, dar rămâne totuși această diferență și probabil va rămâne și pe viitor. Un punct important în contextul acestei propuneri a noastră de a elimina cotele trebuie să vă spun următoarele. Dar ne dorim să nu reînnoim regimul de cote după 2015. Am văzut o adevărată convergență între prețul nostru intern și prețul extern. Nu doar nivelul prețurilor este foarte important. Ce am mai observat? Costurile de producție. Acestea sunt elementul principal al acestei discuții ei bine, aceste costuri au fost reduse pentru că profitul pe hectar este acum în creștere. Producem zahăr uh, pe bază de sfecle de zahăr și trestie de zahăr. Așa că ne apropiem de un preț de producție care se ajustează situației globale. Acest lucru înseamnă că ne vom afla în viitor în poziția de a putea să fim competitivi din ceea ce privește prețurile de producție pe piața mondială a zahărului ci există o situație de conjunctură. Vorbim de această convergență a prețurilor și în cazul costurilor de producție, astfel încât s-ar putea ajunge la un sistem benefic. Le, le reamintesc celor interesați că, în acest moment, noi, Comisia, avem un rol important încă în gestionarea pieței interne, însă există anumite restricții, de exemplu în cadrul exporturilor. Putem exporta doar puțin peste 1,3 tone de zahăr în afara cotelor. Și deci, desigur, dacă renunțăm la cote, nu va mai exista această restricție, așa că producătorii noștri se vor putea folosi de toate posibilitățile pe care le au atât pe piața internă cât și pe piața externă. Ci e o discuție pe care o vom avea în contextul propunerilor noastre de după anul 2013. Acum o observație generală în ceea ce privește această eliminare a cotelor. Să trec acum la niște întrebări mai specifice. A fost o întrebare legată de un nou produs și anume ștevia. Aceasta este, poate fi folosită ca îndulcitor. Nu credem că e ceva ce înlocuiește zahărul, a caloriile, numărul de calorie diferit, așa că e mai degrabă în categoria îndulcitorilor. Deci nu credem că e un mare pericol pentru piața noastră de zahăr. Apoi, a fost o întrebare legată de ce fel de taxe vamale vor exista pentru zahăr am spus că există doar taxe pentru anumite cote și depinzând de situația pe piață putem să ajustăm. Am mai fost întrebat dacă nu pot să crească, să fie din nou crescute cotele între timp. Ei bine, domnule președinte, am avut această reformă iar consumatorii europeni sunt cei care au avut de plătit pentru reformă și pentru restructurare, pentru eliminarea cotelor de pe piață. Așa că ar fi foarte greu ca acum să reintroducem aceste cote. Nu, acesta este obiectivul nostru le reamintesc uh, delegaților că atunci când există o amenințare pe piața internă, atunci Comisia are posibilitatea de a transforma zahărul din afara cotelor în zahăr care e sub incidența cotelor. Iată că avem o posibilitate prin care ne putem adapta la situația de pe piață, astfel încât să existe un echilibru între zahărul din afara cotelor și zahărul din interior. Am răspuns astfel și la întrebarea legată de faptul că noi nu ne aflăm încă în procesul de a pune la dispoziție niște cote suplimentare. Apoi, a mai existat o întrebare legată de eliminarea cotelor în sectorul laptelui și de ce nu se întâmplă același lucru și în sectorul zahărului. Cred că eliminarea la eliminarea cotelor e o tendință generală. O vedem în toate sectoarele în care există o limitare a producției. Am început reforma din anul 1992, astfel încât să fim mai bine orientați pe piață și am vrut să vedem uh, cât de mult se pliază sistemul de cote pe această orientare pe piață. Acum devenim niște parteneri globali, atât din punct de vedere al importurilor cât și al exporturilor, așa că nu cred că trebuie să punem presiuni care nu sunt necesare asupra producătorilor noștri. Trebuie să poată să facă parte din tendințele globale. Apoi am fost întrebat de situația din Irlanda. exista un sistem conform căruia în fiecare stat membru, în fiecare companie producătoare de zahăr, se puteau face anumite schimbări. Adică se vedea cât timp se poate continua cu această situație cu prețuri scăzute. Așa cum am spus, Prețul de referință era la început la 400 de euro. Fiecare companie producătoare de zahăr trebuia să se întrebe dacă poate supraviețui, cu, dată fiind această situație a prețurilor. Unele fabrici au decis că nu, nu pot să supraviețuiască, așa că au hotărât să nu mai există. Și a existat o compensare, bineînțeles, pentru fabricile aflate în această situație. Așa că înțelegeți că nu e posibil să existe niște cote adiționale din moment ce statele membre au luat această decizie. Apoi, au existat niște comentarii legate de nivelul până la care putem să adaptăm din nou acest sistem de cote astfel încât să existe o flexibilitate mai mare. Domnule președinte, până în 2015, avem instrumente și avem suficientă flexibilitate pentru a ne adapta situației existente. Trebuie doar să ne asigurăm că există o cantitate suficientă de zahăr pe piața internă. A mai existat și o altă întrebare referitor la faptul că uh, situația prețurilor va fi de așa natură încât să ne permită să punem capăt uh, cotelor. Ce pot să vă răspund este că nu numai situația prețurilor, dar și raportul dintre prețurile în interior și prețurile uh, pe piața uh, exterioară vor face în așa fel încât să ne asigurăm că vom avea uh, costuri de producție similare. ceea ce privește viitorul odată ce se vor elimina cotele și faptul că e nevoie de o adaptare a producției uh, progresivă. Bineînțeles, având în vedere reforma și procesul de restructurare, am văzut apariția unor anumite zone care sunt foarte eficiente și, bineînțeles, această evoluție poate continua, însă ceea ce putem spune în momentul de față este că nu știm exact concret cum anume acest lucru se va organiza. Este evident că fiecare fabrică de zahăr pe viitor trebuie să fie capabilă să devină concurențială pe o piață globală. Mulțumesc! Domnul președinte, foarte bine. Nu știu dacă toată lumea este mulțumită cu aceste explicații ale directorului din partea Comisiei Europene. Am avut în orice caz o discuție îndelungată pe această temă și cu siguranță vom reveni la acest lucru în cadrul uh, reformei PAC. Ajungem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. Informare din partea Comisiei cu privire la pregătirile unui parteneriat european pentru inovare, productivitatea și sustenabilitatea agriculturii. Trebuie să pregătim agricultura pentru viitor și de aceea Comisia propune să lansăm un parteneriat pentru inovare, scopul fiind ca agricultura să fie productivă și cu emisii de CO2 reduse și invităm toate părțile implicate să se implice și mai mult interesate să se implice și mai mult în cercetare și inovație. Și deci un reprezentant din partea Comisiei ne va vorbi despre acest proiect deosebit de important și fără a aștepta prea mult dau cuvântul uh, domnului Șil din partea DG Agri. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Conceptul acestui parteneriat pentru inovație vine de la uh, inițiativa emblematică a Uniunii Europene. Și găsim această inițiativă și în ceea ce privește agricultura durabilă. Dar să trecem la conținut. Ce dorim să facem? Începem cu provocările. Avem niște previziuni cu o, șapte, cu o creștere de 75% a acestor produse până în anul 2015. Acest lucru se întâmplă pentru că crește cererea de biomasă, e nevoie de mai multă energie, conservarea naturii joacă un rol important. Este foarte clar că într-o asemenea situație în care cererea crește foarte mult, atunci trebuie să existe o reacție din partea sectorului agricol. Trebuie să ținem cont de faptul că în trecut au mai existat astfel de, creș- de creștere ale, cererilor, ale, ale cererii agricultura a reușit să răspundă acestor nevoi crescute. Știm că acestea au fost obținute, dar cu costul mediului și a resurselor naturale. De aici putem conchide următorul fapt. Dacă agricultura pur și simplu răspunde la această creștere a cererii, pe un model care există deja, atunci clar vom ajunge la probleme apa, solul, biodiversitatea. Acestea sunt mijloacele noastre de producție și vor avea de suferit. Deci trebuie să răspundem la această problemă. Da, într-adevăr, crește cererea, trebuie să ceară producția, dar trebuie să crească astfel încât să se țină cont de cerințele de mediu. Trebuie să avem foarte grijă la gestionarea resurselor naturale. E nevoie de acțiuni nu doar la un nivel primar pentru că de foarte multe ori putem observa că acest fenomen are loc pe o axă foarte lungă. Credem că va exista o pierdere de 25% la recolte din toate tipurile de alimente produse. Credem că se poate libera un pic din presiunea de la producția primară. Toate aceste elemente trebuie să fie analizate, trebuie să răspundem acestor uh, provocări pe viitor, însă metodele prin care trebuie să facem acest lucru nu ne sunt încă la îndemână. Trebuie să investim în cercetare. Trebuie să ne asigurăm că această cercetare se transformă în acțiuni inovative de care să se poată folosi fermierii. Acestea fiind spuse, există cercetări foarte bune, însă de foarte multe ori aceste cercetări nu se transformă în niște abordări inovative puse în practică. Există fermieri care doresc să își schimbe modul de lucru, sunt deschiși să răspundă problemelor și provocărilor. În discuțiile noastre de multe ori auzim următoarele plângeri. Rezultatele cercetărilor nu sunt adaptate suficient nevoilor reale ale fermierilor. Concluzia din acest aspect e următoarea. Cercetarea, punerea în practică, consultarea, toate acestea trebuie să fie puse la oaltă. Acest lucru înseamnă că trebuie să fie facilitată comunicarea și trebuie să se închidă golul dintre știință și practică. Avem nevoie de o abordare transsectorială, să nu ne gândim doar la producția primară și e nevoie să facem legătura între măsurile care există, pentru că există deja anumite acțiuni care pot să vină cu soluții. Însă, din păcate, aceste măsuri nu sunt destul de conectate între ele. Deci e nevoie să um, ne concentrăm mai bine eforturile. Avem nevoie de mai multe în ceea ce privește rețelele trebuie să punem în lumină măsurile care există deja, astfel încât să răspundem provocărilor. Să trecem acum la nevoi. Există măsuri pentru dezvoltare rurală care sunt foarte puternice. Le regăsim în reforma PAC și avem deja câteva elemente. Le voi menționa pe cele mai importante. Există o măsură de cooperare. Aceasta permite fermierilor, consultanților, cercetătorilor să meargă pe teren pentru a putea să rezolve o problemă specifică la nivel de fermă. Există de asemenea un accent pus pe transferul de cunoștințe și putem să facem legătura dintre acest aspect și sprijinul pentru investiții. Desigur, mai putem vorbi și de măsuri de mediu, măsuri pentru dezvoltare și ele au un rol aici. Deci putem să avem un set de instrumente cu care am putea face mai mult decât să abordăm această situație fără să știm exact toate obiectivele. Deci e nevoie de aceste obiective strategice. Trebuie să sprijinim inovația și ne dorim să există și o, rea, o rețea. O rețea pentru parteneriatul de inovație, astfel încât să existe un bun curs al informației între parteneri și actori. Fermierii trebuie să fie interconectați, se poate să facă schimb de experiență în ceea ce privește cele mai bune practici, să poată să discute cu comunitatea de cercetare și, de asemenea, trebuie să știe care sunt și rezultatele cercetărilor și cum pot să îi ajute pe aceștia. Ei trebuie să poată influența agenda de cercetare astfel încât să îi ajute în practică. Vorbind de cercetare, avem orizontul 2020 acesta va fi revizuit. Este foarte clar că cercetarea este baza de la care pornim atunci când ne gândim ce ne dorim să facem în domeniul dezvoltării rurale. Există multe proiecte foarte importante, inițiative comune pentru apă și teren, există platforme de tehnologie. Nu vorbim de duplicare, nu vorbim de o reinventare a roții, însă e nevoie de o conectare a abordărilor existente, astfel încât să ajungem la sinergiile pe care ni le dorim. Acum, în ceea ce privește subiectele, acest parteneriat pentru inovare nu e neapărat uh, compatibil cu agenda privind conținutul. O foarte bună parte din conținut trebuie să treacă dintr-o abordare de jos în sus și ne dorim să ajungem la partea de implementare. Însă trebuie să vorbim întâi la nivel tehnic, la producție în ferme, apoi trebuie să vorbim despre gestionarea resurselor, uh, Intervine aici tehnologia, transparența, felul în care sunt dezvoltate, este dezvoltată logistica, iar apoi trebuie să vorbim despre lanțul alimentar până la consumator, iar acțiunile consumatorilor au și ele un efect asupra producției primare. Toți acești factori vor face parte, vor fi conținutul parteneriatului pentru inovație. Acum, unde am ajuns cu dezvoltările? Așa cum știți, am depus deja um, aceste măsuri ca făcând parte din pachetul pentru dezvoltare rurală. Există această propunere și pentru o rețea în ceea ce privește inovația, parteneriatul pentru inovație. Apoi ne dorim să se facă legătura cu cercetarea, cu sectorul um, din aval Parteneriatul se va lansa oficial după ce vor exista niște avize favorabile din partea Consiliului și a Parlamentului. Și este, bineînțeles, intenția noastră să existe această rețea. Ne-am dorit să existe până în 2012, pentru că astfel am putea să ne concentrăm mai bine pe următoarea perioadă și să nu venim după ce totul s-a încheiat cu aceste idei. Să nu spunem că nu s-a discutat destul despre inovație cu părțile interesate încă de dinainte. E importantă implementarea de dezvoltare rurală și de cercetare. Mulțumesc foarte mult! Bine, grazie dottor Schiller. Attito, si sono iscritti a parlare alcuni colleghi. Mulțumesc, domnule Schiller. Dezbaterea este deschisă. Doamna Maghinez. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc și Comisiei pentru această prezentare. Acest subiect a fost discutat în statele membre și este foarte util uh, ceea ce ni s-a spus, pentru că e destul de greu să concretizăm această propunere. Uh, nimeni nu o să se opună uh, legăturilor acestea care trebuie să fie făcute între lanțul alimentar, producător, fermier și așa mai departe. E nevoie de uh, cercetare, e nevoie nevoie de transfer de tehnologie. Toată lumea e de acord cu acest lucru. Acum, câteva puncte specifice. În noua perioadă, politica agricolă comună după 2013, această parte face parte din propunere uh, de dezvoltare ulterioară și aș dori să știu dacă există o linie bugetară. Am înțeles că nu există. Și atunci, cum anume uh, vom finanța acest lucru? Și cea de-a doua întrebare se referă la lucrul următor. Din câte am înțeles, această propunere a fost oarecum întârziată, pentru că vrem să vedem mai întâi cum anume proiectele pilot care există deja funcționează. Cum uh, funcționează acest uh, proiect de parteneriat și dacă într-adevăr așa este, poate că această propunere uh, se va fi amânată. Nu așa a reieșit din prezentarea domnului director. Câteva precizări ar fi binevenite. Și apoi, uh, Uh, cercetarea și uh, uh, evaluarea, expertiza sunt două lucruri total diferite, competențe diferite. Cum acestea vor fi puse în legătură pentru a vedea în mod specific să se țină seama și de situația din statele membre. Apoi, sustenabilitate, de asemenea un aspect care a fost evocat. Dar e nevoie și de sustenabilitate economică dar și sustenabilitatea mediului înconjurător. Și ar trebui ca și aceste aspecte să facă parte din această inițiativă și să vedem cum anume uh, producătorii pot să obțină un venit din aceste aspecte. Uh, tendința e că vom avea prețuri care vor, uh, la, la materii prime, care vor uh, crește și atunci, din punct de vedere economic și din punct de vedere al sustenabilității agriculturii, ne putem pune întrebări. Deci, vă rog, aștept cu nerăbdare răspunsul la aceste întrebări. Apoi Brita. Herbert și apoi Brita. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cele spuse de antevorbitoarea mea. cred că provocarea care ne așteaptă are de-a face cu o producție care să fie sustenabilă. Vorbim despre ceva ce va influența ceea ce se întâmplă în agricultură în următoarele decenii. Avem această propunere de reformare a pacului. Dacă o analizăm, vedem ce se prevede, însă nu e suficient. Dacă mă uit la această propunere, mi se pare că la măsurile din uh, primul pilon observăm că nimic nu are de-a face cu durabilitatea, sustenabilitatea. Am impresia că noi cunoaștem obiectivele, dar propunerile merg într-o altă direcție. Dacă ne dorim o politică agricolă durabilă pe viitor, atunci trebuie să ne ocupăm de acest sistem, să venim cu niște propuneri care să fie mai eficiente decât ceea ce avem acum în fața noastră. Brita, da, mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc pentru cele prezentate, dar din nou, nu vedem ceea ce ne doream cel mai mult în Parlament, dar ziceam că ne dorim mai mult să existe acest transfer din cercetare spre agricultură și inovație și așa mai departe. Am văzut că în propunere ar trebui să existe mai mulți bani pentru inovare și cercetare. Însă eu mă întreb cum se va face această legătură dintre do- diferitele domenii. Se va întâmpla acest lucru prin intermediul unor proiecte pilot sau va exista doar o orientare de bază? Se va porni de la un principiu de sus în jos? S-a prevăzut ca cu strategia de conectare a diferitelor fonduri, fondul de dezvoltare regională, fondul pentru pescuit, ar putea să se facă o legătură și cu aceste diferite fonduri? Pentru că e foarte clar că există anumite domenii care se suprapun și ne putem folosi de acest lucru. Cam acestea ar fi întrebările mele. Mulțumesc. adesso Mulțumesc, Brita, și acum domnul Siechirieschi. Pierw ja mam, chciałbym usłyszeć, jak rozumie Komisja Innowacyjna. Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi vrut să aflu mai multe despre modul în care poate, pot, fi, pot, pot fi înțelese toate aceste probleme. Bineînțeles, am putea să ne concentrăm pe cercetare, am putea să ne concentrăm pe noi soluții tehnologice, am putea eventual să avem o industrializare mai marcată a producției, în așa fel încât să obținem mai multă eficiență. Însă va trebui să vedem care ar putea fi echilibrul cel mai bun între aceste uh, diferite tendințe, inovație, noi tehnologii, să vedem cum anume și mediul înconjurător poate fi luat în considerare pentru a asigura durabilitatea. Apoi, instrumentele. Care sunt instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a avea tocmai această inovație? în așa fel încât această inovație să acopere un lanț destul de uh, lung, de la recoltele de pe câmp până la produsul care ajunge în farfuriile consumatorilor. Deci aici e vorba și de comerț, după cum vedeți, și uh, trebuie să vedem cum anume înțelegem inovația în acest context. Apoi, finanțarea. Despre ce formă de finanțare putem noi discuta? În domeniul agriculturii există atât de multe diferențe în peisajul uh, european, diferențe între formele cele mai mari și cele mai mici, cele care primesc finanțare pentru inovație și cele care nu primesc. Rezultatele sunt diferite. Însă, în cazul fermelor mici, inovația este uh, diferită este foarte redusă pentru că nu există fonduri suficiente pentru a finanța astfel de investiții. Și atunci mă întreb, cum înțelegeți dumneavoastră această inovație la aceste diferite niveluri? Care sunt diferitele instrumente pe care le putem utiliza? Și nu cumva uh, accentul pus pe inovație ar favoriza acele întreprinderi mari din domeniul agroalimentar, pentru că ele au uh, finanțarea necesară și au posibilitatea de a intra pe piață, uh, de a finanța schimbările care sunt necesare și care trebuie să fie introduse. Mulțumesc, spune domnul președinte. Iată că aici încheiem intervențiile din partea deputaților și atunci, domnule Șilă, v-aș ruga să ne dați câteva răspunsuri. Right. Uh, thank you for the questions. Now, a leading motive... Mulțumesc pentru întrebări. Vorbim de punerea în comun a forțelor pentru a ajunge la soluții pentru o, o agricultură durabilă. Așa cum am spus, intervin multe aici, însă totul este implementat într-un fel cam răsfirat vorbim între noi, vorbim cu diferiții actori. Acest lucru ne ajută să ne putem concentra și să ne putem coordona mai bine. Aceasta este ideea principală despre cum vedem noi acest parteneriat pentru inovație. Apoi, discuțiile din statele membre. Da, într-adevăr, există discuții în statele membre în ceea ce privește acest parteneriat pentru inovație. Am purtat multe discuții cu părțile interesate, cu reprezentanții administrațiilor, cu ONG-uri la parteneriatul de inovație în agricultură. Provocarea și, de fapt, răspunsul pe care l-am luat noi a fost unul foarte pozitiv. Oamenii ne-au spus, da, Există această chestiune, haideți să încercăm să o atingem. Însă lucrurile s-ar putea să stea puțin diferit atunci când vorbim de parteneriate pentru inovație în general. Știu că există păreri sceptice. Însă, la agricultură, situația e una specială pentru că există un pachet pentru dezvoltare bine elaborat. Acesta conține niște măsuri concrete care ne-ar putea ajuta să ajungem la rezultate pe rezultatele pe care ni le dorim. Am vorbit deja despre măsurile de cooperare sau de expertiză la ferme pentru investiții și așa mai departe. Deci avem deja mulți factori care pot fi mai bine concentrați într-o manieră mult mai bine concertată. Apoi, bugetul. Foarte multe dintre acțiunile pe care ni le dorim vor fi finanțate. Vorbim despre dezvoltarea rurală, adică despre corresponsabilitate. Autoritățile de programare își stabilesc programul, fac o ierarhie a um, priorităților, bineînțeles ținând cont de acest document, dar și dorind să răspundă la cerințele locale. Dacă nu avem încă de la început niște, niște discuții concrete, să știm exact pe ce vrem să punem accentul, cum vrem să interpretăm obiectivele strategice, atunci pur și simplu vom rula din nou niște programe vechi în loc să facem față noilor provocări. Și de aceea există această rețea pentru parteneriat. Rolul acesteia este de a anima discuțiile, de a informa părțile interesate și dorește să ne putem concentra mai bine pe ceea ce ne interesează vorbim de durabilitate, adică de conservarea resurselor naturale, însă vorbim și despre durabilitate economică, despre competitivitate. Cu toții suntem conștienți de faptul că doar o agricultură care câștigă destul cât să supraviețuiască poate să facă față tuturor acestor provocări. Am spus că această situație e una specială, vorbim de disponibilitatea politicilor, e o dezbatere lungă, mai ales în cadrul agriculturii. S-ar putea să fie niște diferențe față de alte tipuri de parteneriate mai ales dacă ne uităm la inițiativa pentru îmbătrânire activă. Da, vedem că există diferențe, însă noi nu ne dorim doar să ne axăm pe acest parteneriat, ci ne dorim să ținem cont de nevoile care există în contextul parteneriatului și apoi probabil cu toții împreună vom ajunge la o concluzie diferită și nu vom rămâne cu această atitudine sceptică. Apoi, Apoi, cum să facem legătura dintre agricultură și știință? Din nou, e nevoie de o rețea, există o rețea de experiență în dezvoltarea rurală. E modelul de la care am pornit pentru a ne dezvolta ideile. Rețeaua, schimbul de experiență dintre actori, toate acestea s-au dovedit a fi o resursă foarte importantă. Punerea în comun a experienței e importantă, dar apoi diferiți actori din diferitele sectoare trebuie să fie reuniți. Vorbim de o forță care animează grupurile să acționeze. Față de toate acestea, va exista și acest instrument foarte flexibil, grup operațional, 5-6 fermieri, cercetători, se vor întâlni pentru a discuta despre niște probleme concrete într-o fermă. Și pentru a evita faptul că această activitate să rămână una singulară, ne dorim ca în cadrul rețelei să se audă cele obținute și toate aceste informații să fie împărtășite. Apoi, care e conceptul inovației în spatele acestui parteneriat pentru inovație. Suntem foarte conștienți că există diferențe de dezvoltare în ceea ce privește structura și tehnologia în Uniunea Europeană. Suntem de asemenea conștienți că în acele zone care se bazează pe Uh, agricultura tradițională, nu e tocmai o idee bună să vorbim despre o dezvoltare, dar o dezvoltare prin care să facem aceleași greșeli pe care le-am observat în ultimele decenii. E nevoie de dezvoltare, acest lucru e foarte clar, însă trebuie să ne gândim bine încă de la început cum se poate ajunge la această dezvoltare astfel încât să fie competitivă, să aibă grijă de mediu și să fie durabilă. Așa că noi suntem conștienți de diferențele care există în materie de dezvoltare. Da, trebuie să ne ocupăm de acestea și în termen de cercetare, de dezvoltare a tehnologiei și de dezvoltare a unor abordări inovative. Sper că am reușit să acopăr toate întrebările care mi-au fost adresate. Vă mulțumim, domnule director Șile. Acum putem să închidem acest punct. Mai ne-am am mai discutat despre rap, numirea raportorilor în această dimineață. Au fost împărțite avizele. Acest lucru s-a întâmplat la reuniunea coordonatorilor. În această după-amiază există o reuniune importantă la care va participa comisarul Dacian Cioloș. Sper că majoritatea dintre dumneavoastră vă putea să vă alăturați nou. Următoarea reuniune va avea loc la data de 19 decembrie, iar apoi la data de 20 decembrie de la ora 9 dimineața. Cam atât pentru astăzi. Mulțumesc tuturor și sper să ne reîntâlnim în această după masă. Yeah. Yeah. Yeah.